Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Se reia ședința și suntem pe cale să deschidem primul punct de pe ordinea de zi, declarația vicepreședintei Comisiei și înaltului reprezentant pentru politică externă și de securitate, care este reprezentată astăzi de către domnul vicepreședinte al Comisiei, domnul Silianides. Aș vrea să urez bun venit domnului Silianides și tuturor pe tema operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei. După cum știți, avem un nou sistem pe care l-am introdus pentru cartonașele albastre și pentru Catch the Eye. Nu trebuie să mai repet încă o dată procedura. Puteți să vă înscrieți la cartonașul albastru așa cum o făceați până acum și puteți în același timp să folosiți forma electronică de înscriere. Nu este nevoie să așteptați până la sfârșitul dezbaterii pentru ca să vă înscrieți. Așa că să începem direct uh, cu dezbaterea și cu acest punct de pe ordinea de zi pe care l-am uh, anunțat. Vreau încă o dată să salut și uh, prezența Consiliului, doamna Tupurainen, și aș dori să-i dau cuvântul în primul rând dumnea ei pentru ca să ne prezinte poziția Consiliului. Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața, stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, în engleză în continuare. Incursiunea Turciei în nord-estul Siriei pare să se fi încetinit. Recunoaștem contribuția adusă de mai mulți actori internaționali pentru a ajunge la această situație. S-au făcut mari eforturi diplomatice pentru a reduce tensiunile. Vicepreședintele Pence și Bomber, secretar de stat american, au negociat acum câteva zile un armistițiu temporar cu Turcia. Ieri a fost semnat un memorandum între președintele Putin și președintele Erdogan la Sochi. În altul reprezentant a fost în Parlament în prima zi a ofensivei și a luat notă de cererea noastră ca Turcia să oprească atacurile imediat. Aceste probleme trebuie să fie abordate diplomatic și nu prin acțiune militară, pentru că aceasta nu poate decât să crească suferințele populației siriene. Ne bucurăm că agențiile umanitare n-au trebuit să suspende răspunsul, cel puțin nu în totalitate, și cei care au trebuit să-și părăsească locuințele uh, s-au putut întoarce. Însă nu putem scuza moartea a celor peste 200 de civili și pierderea de stații de apă, ambulanțe și spitale. Ne pasă de soarta curzilor sirieni și a tuturor civililor din zonele unde se înregistrează ostilități. Singurul mod în care putem uh, recunoaște sacrificiile făcute de forțele democratice siriene în lupta împotriva Daesh este să construim o Sirie democratică și inclusivă, o țară pe care toți cetățenii o pot numi acasă. Nu există o soluție militară la acest conflict. Este esențial să susținem procesul politic și să se găsească o soluție de durată pentru toate părțile implicate. Trebuie să sprijinim eforturile făcute de Comitetul Constituțional, care se va reuni pentru prima dată la finele lunii în Geneva. În ciuda ultimelor evenimente sau poate tocmai datorită lor a sosit momentul ca acest comitet să se reunească. Suntem uh, plini de încredere în, în, pe, în trimisul Națiunilor Unite Gerberen uh, cu privire la găsirea unei soluții graduale. Lansarea activităților acestui comitet poate transmite un semnal de încredere și poate crea cadrul necesar pentru pacea și un viitor stabil în Siria. Știm cu toții că drumul către o tranziție negociată politic nu e un drum ușor. Însă trebuie să lucrăm cu partenerii noștri internaționali, printre care și Rusia și Turcia, da, astfel încât să se schimbe modul în care este guvernată Siria. Crimele comise de ambele părți pe durata acestui conflict trebuie să ajungă în uh, justiție. Și asta pentru că ne dorim pace, stabilitate și reconciliere. Asta ne dorim cu toții pentru Siria. Acum să mă refer la Turcia și la răspunderea care revine acestei țări pentru situația actuală. Preocupările de securitate ale Turciei la granița cu Siria nu și vor găsi răspunsul în aceste intervenții militare aceste ofensive subminează lupta împotriva Daesh și ne amenință securitatea noastră comună. Turcia a făcut mari eforturi, a găzduit milioane de refugiați timp de câțiva ani, asta fără îndoială. Însă acțiunea militară a Turciei uh, nu face decât să complice și mai mult o situație deja extrem de complicată. Mai adaugă un strat de complexitate unei situații deja extrem de dramatice. Acesta este motivul pentru care liderii europeni și miniștrii de externe au condamnat incursiunea turcă și de aceea statele membre au hotărât să uh, blocheze licențele de export de arme către Turcia. Această incursiune trebuie nu doar oplită temporar, ci trebuie să înceteze în totalitate. Consiliul de Afaceri Externe a arătat clar că nu vom oferi asistență de stabilizare sau dezvoltare în zonele în care drepturile populației locale sunt ignorate sau încălcate. Uniunea Europeană a fost foarte clară și unită pe toate aceste puncte din prima zi a incursiunii. Ne bucurăm să vedem că și Consiliul și Comisia și Parlamentul au transmis același mesaj și mulțumim Parlamentului pentru sprijinul constant pentru a pune capăt acestui război și pentru a promova o soluție politică sub auspiciile ONU. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum din partea Comisiei va lua cuvântul domnul Stilianides. Vă rog, domnule vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vă da informații actualizate în legătură cu ultimele evoluții militare în nord-estul Siriei. Criza a început pe 9 octombrie și s-au făcut victime civile, au fost deplasați oameni și infrastructura civilă a avut de suferit. Au avut loc lupte încrâncenate, inclusiv în zone foarte populate. Ni se spune că au murit aproape 200 de civili și când ostilitățile erau întoi, aproape 200.000 de oameni au fost deplasați. Unii au început să se întoarcă, dar peste 150.000 de persoane deplasate se adaugă celor peste 200.000 de persoane care erau deja în tabere de refugiați înainte de criză. Staful organizațiilor um, umanitare nu a beneficiat de acces sigur la Uh, cei care aveau nevoie de ei din cauza uh, împușcăturilor uh, și raidurilor aeriene. Staful a trebuit să fie evacuat în Irak. Trebuie să subliniez faptul că ceea ce a spus președinția este adevărat. Nu există scuze pentru moartea acestor civili, pentru faptul că au fost distruse infrastructuri civile. Uh, și pentru faptul că cei care sunt acolo să ajute oamenii nu au putut să aibă acces la ei. Situația spitalelor este groaznică. Spitalele de la Tel Aviv și prasalele mei nu mai pot să ofere servicii uh, din cauza bombardamentelor. Un alt spital nu a mai funcționat deloc din cauza faptului că electricitatea și uh, generatoarele nu au mai funcționat. Ambulanțele au fost vizate și s-a premevit evacuarea pacienților uh, din linia întâi și uh, personal medical a fost uh, ucis sau răpit. Și mai rău. Situația de urgență afectează oferirea de servicii de bază populației care deja suferea înainte de criză. În timp ce staful organizațiilor umanitare a fost evacuat, acest lucru nu înseamnă că comunitatea umanitară nu mai, nu mai ajută pe cei care au atâta nevoie de ajutor. Asistența pentru a salva vieți continuă să fie asigurată pe teren. Eh, sprijinim organizațiile umanitare din nord-estul eh, Siriei eh, cu 35 de milioane de euro și vom continua să le sprijinim atât timp cât va fi nevoie. Dar trebuie să se pună capăt luptelor. Și este extrem de important ca dreptul umanitar internațional să fie complet respectat și ca civilii să fie protejați. Lucrătorii umanitari trebuie să aibă acces la cei care au nevoie de ajutorul lor. Trebuie să ia toate precauțiile pentru a se scădea riscul uh, riscurile care se confruntă mm, cei de la organizațiile umanitare, atacarea convoaielor și activiștii umanitari nu trebuie să fie o țintă. Doresc să profit de ocazie pentru a aminti politica UE în legătură cu revenirea refugiaților în Siria. Toate returnările trebuie să fie sigure, voluntare și demne și numai după ce există condițiile necesare. Dacă nu, Uniunea Europeană nu va putea oferi sprijin. Același lucru este valabil și în cazul așa numitelor zone tampon pe care Turcia dorește să le creeze în nordul Siriei pentru a trimite la un moment dat înapoi refugiații. Doresc să amintesc motivul pentru care Uniunea Europeană spune că orice încercare de schimbări demografice sunt inacceptabile. În același timp, Uniunea Europeană nu va oferi asistență de stabilizare și dezvoltare în zone în care drepturile populației locale sunt ignorate. Dragi colegi, Comisia Europeană a recunoscut și a sprijinit eforturile Turciei de a primi milioane de refugiați pe teritoriul său, dar ar, acțiunea militară turcă în nordul Siriei a agravat o situație deja dramatică pe teren. Mă bucur că instituțiile europene au fost unite în reacția lor împotriva acțiunii militare a Turciei. Dar nu trebuie să ne complacem încetarea focului a fost doar parțial respectat. Trebuie să folosim tot ce avem în putere, toate efectul nostru de pârghie pentru a pune capăt acestei tragedii umanitare și pentru a permite asistenței să revină pe teren și în același timp să se ajungă la o soluție politică sub auspiciile ONU. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Vă mulțumesc, domnule comisar, iar acum intrăm în dezbatere și mai întâi are cuvântul domnul Michael Galer, un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În acest parlament există un consens foarte larg noi condamnăm uh, invazia și operațiunea militară a turcă în nord-estul Siriei și cerem în mod consecvent o retragere a acestor trupe de pe teritoriul Siriei. Noi nu suntem naivi, știm ce s-a întâmplat ieri uh, la Sochi și ce acord s-a încheiat. Cu atât mai regretabil este că acest comportament uh, a fost posibil doar de o retragere unilaterală a armatelor de către SUA. În plus, țara aceasta se depărtează și mai mult de Uniunea Europeană și de aceea noi în rezoluția noastră am uh, amintit că Parlamentul deja în martie a hotărât suspendarea formală a negocierilor de aderare cu Turcia. Noi cerem Consiliului să se gândească la măsuri economice țintite și proporționale, de care să nu afecteze societatea civilă, care să nu pericliteze, de exemplu, posibilitatea uh, turcilor să participe în continuare la programul Erasmus Plus și să poată studia în UE. Avem, de exemplu, un acord pe produsele agricole și acolo am putea să ne gândim ce se poate face. Sau am și menționat ca ultim pas posibil la, să ne gândim la Uniunea Vamală pe care am putea să o suspendăm. Oamenii din regiunea de nord-est din Siria nu vor să vadă regimul lui Assad acolo și noi am cerut în rezoluția noastră și citez în engleză, cere statelor membre să se adreseze Consiliului de Securitate ONU pentru a obține o rezoluție care să permită Consiliului să acționeze țintit, având ca scop crearea unei zone de securitate în Siria de Nord pentru oamenii care trăiesc acolo. Vă mulțumesc că am încheiat citatul. Mulțumesc. Acum are cuvântul Cati Piri. Dragi colegi, au trecut două săptămâni de la ultima plenară și dezbaterea noastră pe această criză. Crearea zonelor sigure a devenit de facto crearea unei zone de război și um, asta în invazia în nordul estului Siriei de către Turcia. Uh, câștigătorii sunt uh, Iranul și cei care pierd sunt cetățenii sirieni și credibilitatea vestului. 280 de civili și 600 de luptători rezerv au fost omorâți, peste 300 de mii de civili au trebuit să-și părăsească locuințele și sunt acum strămutați și încearcă să găsească zone de siguranță. Trupele turce avansează și la fel și trupele siriene din sud. Sute de luptători AES, inclusiv cetățeni americani, au fugit din taberele păzite. Execuția Eh, politicienilor sârbi, inclusiv a unei femei curajoase din nord-estul Tosurie, este absolut strigătoare la cer. Am auzit utilizarea, despre utilizarea de fosfor alb de către forțele turce în Rasalai. Făptașii acestor acte îngrozitoare trebuie să fie aduși în instanță. Președintele american consideră că oprirea focului este o mare reușită care va salva milioane de vieți, dar eu nu pot decât să refuz să accept ipoteza de la care se pornește numele instituției noastre prezența Turciei pe 10 km de-a lungul graniței siriene este legitimată cu acest acord și duce la strămutarea populației. Acestea sunt încălcări ale principiilor de bază ale dreptului internațional, a dreptului refugiaților și dreptului umanitar. Am cerut sancțiuni țintite împotriva oficialilor turci cu măsuri economice restrictive și un embargo total pe arme. Dincolo de orice considerent politic, vreau să subliniez că abandonarea celor care au suferit de pe urma ISIS și care au luptat împotriva ISIS uh, nu este și nu trebuie să fie niciodată opțiune. Mulțumesc! Danke, Frau Kollegin Piri. Vă mulțumesc, doamnă Piri, iar acum are cuvântul Aznani. Mulțumesc, domnule președinte. Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei este extrem de preocupantă și creează haos în regiune. S-au raportat sute de victime, sute de mii de persoane deplasate și se vorbește chiar de execuții. Teroriștii ISIS au scăpat din închisoare și acesta este un rezultat direct al atacului turc și al uh, retragerii americanilor. Acești teroriști s-ar putea întoarce pe uh, teren european și pot fi o amenințare directă, directă pentru cetățenii noștri, pentru societățile noastre. O scrisoare trimisă în alte reprezentante, doamne Mogherini, a fost primită de peste 250 de colegi, le mulțumesc. Am încercat în ultimele săptămâni, în numele Renew Europe, să contribuim la încetarea acestor acte de violente. Deocamdată, reacția Uniunii Europene nu a fost destul de puternică. Nu putem să stăm cu brațele încrucișate și să vedem pe alții uh, implicându-se. Rusia, Assad, Iranul. E vorba și de siguranța noastră aici pentru Renew Europe acesta nu este sfârșitul. Mâine Parlamentul European are oportunitatea unică să fie unici, să spună lucrurile răspicat. Să spună clar Turciei că nu acceptăm așa ceva și să ceară Uniunii Europene să ia o poziție fermă acum. Am cerut colegi, cer colegilor să mă sprijine cerând doamnei înalte reprezentanțe să uh, deschide dialogul cu autoritățile turce pentru a se ajunge la o soluție. În același timp, trebuie să fim pregătiți și pentru alte acțiuni. Sancțiuni economice țintite sunt o posibilitate. Haideți să ne combinăm forțele, haideți să fim uniți, să punem capăt violențelor acum. Datorăm acest lucru în oamenilor din regiune și cetățenilor europeni. Vă rog, Stimați reprezentanți ai Comisiei, nu mai stați deoparte, acționați! Doamna Stric. Exactly two weeks... Mulțumesc, domnule președinte. Acum două săptămâni, Turcia a început o ofensivă militară în nordul Siriei. Două săptămâni în care mulți civili au fost omorâți, aproape 200.000 de sirieni au fost obligați să-și părăsească și casele și dintre ei sunt 80.000 de copii care au nevoie disperată de adăpost. Organizațiile umanitare au fost obligate să părăsească țara însă. Situația din Siria este din nou o tragedie umanitară care n-ar trebui să se mai continue vreo zi. Cu retragerea trupelor SUA, sirienii și curzii au rămas fără nicio altă opțiune decât să aștepte o soluție pe care Putin va trebui să le dea. Deși Uniunea Europeană ar trebui să-și folosească puterea pentru a deescalada conflictul, ea pare să fie invizibilă pe scena internațională. Și de aceea Verzi cer Uniunii Europene să-și asume rolul de actor proactiv, să-l forțeze pe Erdogan să-și retragă trupele și să se abțină de la deportarea refugiaților înapoi în Siria prin țintirea cu sancțiuni și, și interdicții de intrare în țară se va impune prin introducerea unui embargo pe arme și prin suspendarea acordurilor de comerciale am putea să acționăm. În același timp ar trebui să protejăm refugiații sirieni prin uh, oferirea de adăposturi și prin protecție. Nu mai putem aștepta să acționăm și de aceea cerem susținerea pentru rezoluția pe care o avem. Domnule președinte, teroriștii uh, ISIS au plecat, au uh, evadat din uh, închisori și acum nu mai avem niciun control asupra ceea ce s-a întâmplat. Verzii cer de aceea statelor membre să-și repatrieze cetățenii și cer și statelor membre să îi tragă în fața la răspunderii pe acești oameni și să-și protejeze civilii. Trebuie să reducem riscurile de securitate și să prevenim ca copiii să mai fie victime. După cum știm, unul din scopurile lui Erdogan este să se deporteze pe uh, sirieni la ei acasă. Chiar dacă o zonă de securitate a fost creată, ea nu poate să-i protejeze 100%, pentru că aceasta ar încălca Convenția uh, cu privire la refugiați și de aceea Uniunea Europeană trebuie să nu repatrieze refugiații sirieni în Turcia atâta timp cât riscul de deportare există. Însă, uh, această mutare masivă de populație ar însemna și un risc de, uh, de dislocări masive și o crimă împotriva umanității. Probabil că uh, sirienii își vor pierde autonomia aici și de Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru ca drepturile refugiaților să fie apărate. Este momentul să fim proactivi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul Berg. Domnule președinte, eu sunt trist, dar nu sunt surprins că acordul de încetare a focului nu a fost respectat. Sute de oameni au murit deja din cauza acestei agresiuni Poporul curd a fost trădat și după curzi am fost trădați până la urmă și noi și Uniunea Europeană i-a lăsat uh, baltă pe aceștia în momentul cel mai dificil. Bineînțeles că am ascultat amenințările domnului Erdogan. Am uh, ascultat și amenințările că va da drumul la robinetul de refugiați în Europa pentru a destabiliza statele membre din UE. Acum trebuie să arătăm că suntem fermi, nu mai facem discuții și negocieri de aderare cu Turcia. Este evident că comportamentul turc este în contradicție cu libertatea și cu statul de drept. Turcia a slăbit NATO și pe noi toți. Acțiunile Turciei au dus la eliberarea extremiștilor și teroriștilor și aceasta a adus în același timp regiunea și deci și statele din UE într-un mare pericol. Turcia împreună cu Qatarul participă activ la susținerea ISIS, una din cele mai periculoase grupări islamiste care pune la îndoială și în pericol felul nostru și modul nostru de viață, dar și libertatea noastră și de aceea trebuie să-i spunem lui Erdogan că Turcia nu are ce căuta nici în UE, nici în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Ana Fotiga! Mulțumesc, domnule președinte. Au fost făcute multe greșeli de către comunitatea internațională în Siria din 2011. Trebuie să ne amintim atrocitățile regimului Assad, Aleppo, prezența gardei revoluționare iraniene care susținea regimul Assad și grupul Wagner de mercenari ruși, bine cunoscuți în estul Ucrainei. Ne preocupă operațiunile recente, a treia rundă de operațiuni din partea Turciei în nord-estul Turciei. Aș vrea să-l citesc pe Totenberg uh, cu o poziție foarte echilibrată a unui om politic. Turcia a legitimat preocupările de securitate și mă aștept ca această țară să acționeze totuși cumpătat. Cu toții așteptăm această acțiune cumpătată. Și totuși trebuie să înțelegem că măsuri egale trebuie aplicate tuturor actorilor din regiune și trebuie să găsim instrumentele adecvate pentru stabilizarea regiunii și pentru a influența activități care să reducă tensiunile. Mulțumesc! Următoarea vorbitoare, doamna Demirel. Mulțumesc, domnule președinte. Copiii vroiau să intre în grevă, eu i-am lăsat să lupte și după aceea trebuie să-i, să-i separăm de-abia după ce îi lăsăm puțin să se lupte în curtea școlii. Asta a spus Trump. Aceasta arată care este spiritul în care se acționează din partea SUE. SUA. Au murit oameni, unii sunt la, au fugit, iar uh, operațiunea militară, de fapt invazia turcă, este de condamnat. Nicio țară n-are voie să, mar- să invadeze altă țară. E, administrația lui Erdogan se gândește numai la motivele de politică internă și așa numita zonă de securitate, de fapt, nu este una de securitate, ci este, de fapt, o nouă reordonare a Siriei pentru Turcia. De fapt, toate puterile mondiale și Uniunea Europeană trebuie să lupte pentru interesele uh, lor uh, și uh, geostrategice și economice, dar au stat locului și s-au uitat cum se comiteau crime de război. Nici măcar un adevărat embargo pe arme nu s-a putut încheia. Toată lumea știe că Erdogan nu își poate continua războiul dacă comunitatea internațională vorbește o, o limbă clară și unită și dacă face presiuni politice și economice pe Erdogan. Asta este ceea ce cerem noi, un adevărat embargo pe arme nu mai vrem uh, să facem afaceri cu AKP-ul, recunoașterea structurilor uh, autonome și uh, e nevoie de o soluție politică pașnică, autonomă pentru regiunea aceea și nu una militară și subliniez nu una militară. Și vreau să vă dau și un exemplu. Copiii, curzii, uh, curzilor, iar uh, în general forțele democratice curde și cu toții care au luptat în această situație merită susținerea noastră pentru că populația trebuie să fie uh, împreună cu democrația și cu pacea pe locul întâi și pe ei trebuie să-i apărăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Radakovski Miroslav. Odsudzujem turecku agresiu severnei Sirii. Mulțumesc, domnule președinte. Eu condamn uh, și noi ar trebui să condamnăm uh, invazia turcă în nord-estul Siriei dar uh, nu fără uh, un mandat de la ONU și nu fără consimțământul Siriei. Această agresiune trebuie să se lovească însă de o rezistență puternică din partea UE, iar uh, statele membre vor simți dacă nu vor acționa, vor veni teroriști în masă în statele membre. Dacă Uniunea Europeană nu dorește să fie un, po- un pitic politic, trebuie să se gândească la sancțiuni și să ridice sancțiunile pe care le-a impus Siriei. Relațiile diplomatice cu Siria și cu um, toate forurile diplomatice siriene trebuie să fie reluate și nu mai trebuie ca Uniunea Europeană să se amestece în chestiunile interne ale uh, țărilor uh, vecine. Dacă vrem să fim drepți, trebuie să ținem cont de prezența și să condamnăm prezența tuturor, prezen- tuturor uh, puterilor străine în Siria, pentru că așa vom putea să încercăm să combatem ceea ce se întâmplă. Are cuvântul domnul Halicki. narodowi kurdyjskiemu jesteśmy winni solidarność i mam nadzieję że jednym głosem jednogłośnie wszyscy. trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu poporul curd și sper că vom adopta această rezoluție mâine. Curzii au luptat pentru ca Occidentul să învingă statul islamic. Curzii au uh, eliberat orașe ocupate de statul islamic în Siria. Astăzi propunem un amendament care are obiectivul uh, înghețării fondurilor de pe aderare care să fie transferate în rezervă. Nu putem să reducem însă finanțarea societății civile, dar acest amendament uh, va arăta că suntem serioși, că nu putem să permitem Turciei să masacreze poporul turc. Are cuvântul acum domnul Pițula. Vorbim despre consecințele intervenției militare în Siria și acordul dintre SUA și Turcia. Acest acord a expirat și acum avem un altul între Turcia și Rusia. Prin urmare, părți opuse în ceea ce privește integritatea Siriei. Acest acord nu este acceptabil, aparent, pentru ambele părți. Cum rămâne însă cu luptătorii curzi, care și-au adus contribuția cu adevărat împotriva ISIS și cum rămâne cu luptătorii curzi pentru care țările occidentale nu vor să-și asume răspunderea, cum rămâne cu populația locală care nu este inclusă în acest acord. Principala țintă trebuie să, principalul obiectiv trebuie să fie încetarea operațiunilor militare. Nu trebuie doar să respectăm acest acord și atât. Sprijin fără îndoială sancțiunile care sunt impuse, interdicția exportului de arme către Turcia și sancțiunile economice. Însă, cum ne putem aștepta la decizii strategice ale Uniunii Europene în ceea ce privește Siria atunci când n-am putut lua deciziile datorită lipsei de unanimitate în negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord? Vă mulțumesc, stimate coleg, iar acum doamna Hilde Vautmans are cuvântul. Collega's, Erdogan Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Erdogan ne-a dus acolo unde a vrut să ne aducă. A luat Europa cu penseta și se joacă cu ea. Prima etapă a început în 2016, pentru că, de fapt, în 2016 noi i-am predat politica noastră a refugiaților lui Erdogan și astfel ne-am făcut dependenți de el. Iar acum ne amenință să deschidă poarta mare a migrației și să dea drumul la robinet. Acum urmează a doua etapă de intimidare, prin uh, invaziunea în nord-estul Siriei, prin așa numita zonă de securitate, dar de fapt știm exact despre ce e vorba. Vrea să alunge curzii de acolo. Toată lumea se întreabă, de fapt, ce face Europa? Unde este? Ce face acum, în momentul acesta? Europa se uită fără să poată să facă nimic. Europa e un spectator pasiv, în timp ce Putin susține dictatura lui Assad, îl susține pe Erdogan, iar SUA care înainte conducea ofensiva militară, acum se retrage odată cu curzii. Astfel, Turcia nu face decât să arate cine este stăpână pe situația aceasta. Noi stăm ca observatorii și nu facem absolut nimic. Dar, de fapt, ar trebui să tragem consecințele, să ne gândim la valorile de migrație care vor veni, să nu, vorbim, să nu mai vorbim de radicalizarea tinerilor care uh, va urma pentru că se vor duce tineri acolo. Dragi uh, colegi, este ultimul moment în care mai putem face ceva pentru a combate ce face Turcia, pentru ca să controlăm zona de securitate. Asta este ceea ce își dorește Parlamentul European. Este momentul ca, în fine, Europa să își ia în mâini politica de securitate, ceea ce nu a făcut până acum, și să nu mai predea către Rusia și SUA. 700 de copii europeni sunt în uh, taberele unde avem și luptătorii ISIS. Ei vor plăti. Avem nevoie de o politică de apărare a UE și o adevărată politică de migrație și de uh, azil. Mulțumesc! Domnul Lagodinski, vă rog, aveți cuvântul. Two gray-haired elder men got together in Moscow. Doi bărbați mai în vârstă s-au întâlnit la Moscova Doi bărbați mai în vârstă au putut face acest lucru doar pentru că noi am eșuat, instituțiile noastre au eșuat, acest parlament a eșuat, Consiliul a eșuat și Comisia de asemenea. Unde sunt măsurile de embargo la arme? Unde sunt sancțiunile eh, țintite despre care vorbim? Nu am putut să ne asumăm responsabilitatea pentru această reziune și alții au făcut-o, dar nu e prea târziu. Putem să devenim un acord politic. Putem aboli deciziile în unanimitate în politica externă. Putem investi în mai multă uh, diplomație și mai multă capacitate a Uniunii Europene în politica externă. Poate nu, uh, nu putem să facem acum pentru a-i ajuta pe acești oameni, dar haideți să schimbăm situația în următorii 5 ani și dacă dorim să prevenim ca persoane în vârstă cu uh, părul alb să hotărească pentru lume, haideți să avem o politică externă mai feministă, să permitem femeilor să decidă în legătură cu viitorul lumii. Și încă un lucru. Aici există un consens, așa cum a spus domnul Galler, diverse forțe politice vot, doresc să voteze pentru o rezoluție foarte fermă, dar din motive politice diferite. Și pot să vă spun care este motivul nostru să votăm pentru această rezoluție foarte fermă. Dorim să asigurăm un viitor european Turciei și pentru a Um, apăra viitorul european al Turciei, trebuie să punem capăt imperialismului guvernului turc. Uh, trebuie să punem capăt atitudinii militariste a acestui guvern, pentru că suntem cu, cu civilii, cu artiștii din Turcia, cu cei din închisoare în Turcia și pentru ei dorim să luptăm pentru un viitor european, pentru cei care doresc să apere viitorul Turciei în Europa. Votăm pentru această rezoluție uh, tocmai pentru a da acestor oameni un viitor în democrație și în Europa, împotriva lui Erdogan, dar pentru Europa. Danke. Am Wort ist Herr Ivan David. Mulțumesc, domnul Ivan David. Vážený pane předsedo. Domnule președinte, ezit să votez pentru rezoluție în forma sa actuală, pentru că rezoluția respectivă conține niște părți ferme care însă au fost eliminate și au fost adăugate alte articole cu care eu nu pot fi de acord. E prea târziu și prea puțin ce oferă această rezoluție. E vorba despre curzi. Ei sunt cei care vor suferi. Ei sunt cei care vor trebui să se sacrifice. Și ce e mai rău este că asta se bazează pe acordul la Dana, în care și Siria și Turcia au identificat curzii drept teroriști. Curzii sunt cei care sunt eh, s-au implicat și s-au sacrificat pentru distrugerea IS în forma sa anterioară și Europa încă o dată își arată partea slabă și ezitările de a trece la acțiune. Blocada economică este singura formă prin care putem schimba lucrurile. Frau Asita Kanko. Doamna Asita Kanko. Good morning. When, when I was... Bună dimineața! Când uh, am fost copil, dacă cineva spunea că vin americanii să ne salvar, salveze, eu credeam din cauza filmelor, nu știu dacă aveau dreptate sau nu. Dacă eram copil, cineva mi-ar spune Europa vine să te salveze, cred că acum aș începe să mă salvez singură. Europa a ales uh, diplomația ca instrument al său. E foarte frumos, într-adevăr, diplomația este un instrument uh, puternic, dar numai când persoanele care stau în fața ta la masă sunt gata să acționeze. Dacă e vorba de asigurarea stabilității globale, Europa nu poate să rămână pasivă, ci trebuie să fie un actor activ pentru cei care își luptă pentru viețile lor. Trebuie să terminăm cu exportul de arme către Turcia, să ne gândim la sancțiuni economice. Trebuie să cerem o zonă de no-fly peste Siria și trebuie să încercăm să ne implicăm în dialog cu reprezentanții curzi. Ar trebui să blocăm ajutorul uh, uh, pentru preaderare, dar să garantăm ajutorul umanitar în regiune. Pentru strămutați Trebuie să-i tragem la răspundere pe cei care în Orientul Mijlociu nu își asumă responsabilitățile și Uniunea Europeană trebuie să se gândească și la femeile care sunt abuzate în acele zone. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Willemsen, Nicolai. Amina Martini, Trapt, af granat. Mohammed Yusuf Hussein, 11 år gammel, Amina Martini avea 13 ani și a fost omorită cu o, grămă, cu o grenadă. Și alți tineri și copii. Hussein Eli Clyde. Sunt victime ale invaziei lui Erdogan în nord-estul Siriei. Lista e lungă, foarte lungă. Armata turcă a executat civili, a bombardat orașe și a atacat cu arme chimice. Trump și-a lăsat Uh, aliații de izbeliște. Uniunea Europeană nu a făcut nimic. Și ieri am văzut pe Putin și pe Erdogan uh, care s-au întâlnit în Rusia și au discutat împreună cum doresc uh, să, ce, să, se, să, ce doresc să facă cu Siria. Forțele turce și ruse pregătesc invadarea unor, cent- unor zone creștine. E vorba de epurare etnică. Dacă impunem sancțiuni, economia turcă nu va face față și se va pune capăt invaziei. Putem să-l oprim pe Erdogan dacă avem voința politică să o facem. Dragi colegi, trebuie să acționăm. Mulțumesc. Acum uh, s-a înscris la cuvânt domnul Constantinu. Aveți cuvântul, vă rog. Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, ca o continuare a informațiilor pe care le-am obținut până acum cu privire la acțiunile Turciei în nordul Siriei și conform informațiilor din mass media internațională, e important să subliniem următoarele aspecte. Operațiunile militare ale Turciei împotriva forțelor kurde au dus la strămutări masive ale populației. Au fost menționate diverse atacuri fără discriminare împotriva civililor. Aceste atacuri sunt practic niște crime de război. Secretarul de apărare american a susținut de altfel acest lucru și aș vrea să scot în evidență și declarația lui Jeff Jeffries, care spunea că zeci de jihadiști IS au fost eliberați după ce Trupele turce au intrat în nordul Siriei. Instituțiile europene trebuie să fie foarte clare în poziția lor și să facă ceva în acest sens. Domnul McAllister, un minut și jumătate acum. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, operațiunea militară în nord-estul Siriei a avut uh, un efect devastator și este un conflict tragic. Are repercursiuni umanitare, cauzează suferință localnicilor și va contribui probabil la creșterea islamismului terorist. Aș vrea să subliniez ce au spus mai ales coordonatorii de la PPS și de și ALDE în această dimineață. Dragi colegi, aș vrea să vă informez că în această săptămână, în capacitatea mea de președinte AFET, am publicat împreună cu uh, um, președinții din comisiile AFET, Germania, Franța, UK și uh, Camera Reprezentanților din SUA un, o declarație comună despre invazia turcă. În această scrisoare, noi considerăm abandonarea curzilor sirieni ca fiind uh, o, un act care va contribui Uh, da, care va fi regretabil și că, um, din păcate, um, trupele americane au fost retrase de către președintele american din nord-estul Siriei și cerem Uniunii Europene în acest context și statelor membre să-și asume responsabilitatea și să se um, implice în rezoluția aceasta. În uh, proiectul de rezoluție din Parlamentul European, care va fi votat mâine, vom cere o reacție puternică și cuprinzătoare la această criză. Și, dragi colegi, un comentariu final. Salut inițiativele de a avea o zonă de securitate internațională controlată, pentru că această zonă de securitate ar putea să stabilizeze regiunea și ar putea să garanteze ca să se repoată construi viața în acea regiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că era acum un minut și jumătate domnul Sanchez Amor. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a declarat Consiliul, Consiliul și conform poziției grupului meu, intervenția militară a Turciei în, pe teritoriul Siriei uh, reprezintă o călcare gravă a dreptului internațional. Sunt o serie de, de considerente politice, dar dreptul internațional este cadrul pentru toată lumea. Președinta îl roagă pe vorbitor să vorbească puțin mai rar Își cere scuze pentru întrerupere și roagă pe vorbitor să reia mai rar. Așa cum a declarat Consiliul și conform poziției grupului meu, inter- intervenția militară a turcilor uh, pe teritoriul sirian este o încălcare gravă a dreptului internațional. Există o serie de considerente politice, dar cele juridice sunt în primul rând. Dreptul internațional este un cadru pentru toată lumea și Uniunea Europeană l-a folosit pentru uh, a crea un drum spre pace și securitate în această țară. Dar nicio preocupare legată de securitate uh, a Turciei nu justifică invazia militară a unei țări vecine. Aceasta nu, e, nu poate fi o soluție, ci doar prologul următoarei probleme. Turcia la NATO poate să solicite solidaritatea aliaților săi, dar nu poate să acționeze împotriva cadrului juridic internațional. Și nici păstrarea unui număr de refugiați uh, sirieni nu este un, o, o, o, um, o posibilitate de a invada teritoriul unei țări vecine Controlul militar al populației țării vecine nu este acceptabil. Nu, uh, Turcia nu poate să intervină în echilibrul etnic și demografic complex din Siria. Uh, această forță militară nu poate umfle, umple acest uh, vid. Nimeni uh, nu poate să oblige familiile siriene să revină în zonele de origine decât în mod voluntar. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Fonfise. Okay. The... Mulțumesc, doamnă președinte. În momentul invaziei turce, 7000 de copii ai luptătorilor ISIS trăiau în tabere în nordul Siriei. Printre aceștia, aproape 700 cetățeni europeni. Mulți au fost forțați să fugă și soarta lor a rămas acum necunoscută. Nu putem să-i abandonăm pe acești copii și nici nu putem să-i pedepsim pentru crimele părinților lor. Niciun copil sub 10 ani nu poate fi responsabil penal în niciun stat membru UE. Și vreau să invit statele membre să respecte drepturi, dreptul internațional european și drepturile naționale și să repatrieze acești copii acum, înainte să fie prea târziu. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut și jumătate, doamna Brickman. Je vous invite, mesdames, messieurs... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să închideți ochii o secundă cât vorbesc. Aveți copii și... Uh, copilul dumneavoastră mai mare pleacă din Belgia sau din, de la domiciliu pentru o luptă care nu e a dumneavoastră. Vă luptați pentru ca să revină, dar nimic nu se poate. Lipsește politica, voința politică. Nepoții dumneavoastră se nasc în situații de uh, război, de malnutriție. Conflictul va atinge și uh, pe fiul dumneavoastră care uh, moare pentru cauza pentru care vă luptați dumneavoastră în Parlamentul European. Uh, Vă luptați din nou pentru ca, ca o leoaică, pentru ca copiii care n-au nicio vină sunt, și sunt victimele unui război pe care nu l-au ales să fie rapatriați în Europa. Astăzi, în realitate de oameni politici, aveți puterea de a repatria acești copii europeni, iar Uniunea Europeană poate să coordoneze această acțiune în numele interesului superior al copilului care este înscrisă în Convenția pentru Drepturile Copilului și pe care trebuie cu toții să o respectăm. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Mariani. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum un an am scris pe Twitter. Până la urmă, singurul care îl va va, îi va uh, apăra pe sirieni va fi guvernul președintelui Assad. Uh, era un lucru previzibil. Pentru că cum ne puteam gândi că uh, curzii nu vor fi abandonați de cei care spuneau că le vor fi fideli? Cum puteam să avem dubii în legătură cu ce dorea Trump, care a anunțat de mult că nu vor mai fi niciun soldați americani în zonă înainte de următoarele alegeri? Cum Uh, puteam să credem că uh, reacția Turciei nu va fi cea care a fost. Eu condamn uh, acest atac, această incursiune turcă în teritoriul, pe teritoriul Siriei, dar ce putem să ne așteptăm de la turci care permiteau acestor teroriști să aibă incursiuni pe teritoriul său? Cerem turcii să respecte integritatea teritoriului sirian și încurajăm politica de reconciliere în Siria cum putem să um, încurajăm sancțiunile UE privind materialul medical. Avem o situație a securității și umanitare gravă. Uh, viziunea noastră ar fi trebuit să fie strategică, ar fi trebuit să țină cont de specificitățile regiunii. Rezultatul este că suntem spectatori, comentatori, regretăm, votăm moțiuni, dar n-am fost niciodată actori. A venit poate momentul ca Uniunea Europeană să țină cont de realități și să aibă în fine o viziune strategică în politica sa internațională. Mulțumesc. minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Invazia turcă în Siria este fără îndoială o tragedie, însă este o tragedie pe care putem să o prevedem, pentru că Turcia are interese în regiune, interese serioase chiar, și cele 3 milioane și jumătate de refugiați de acolo uh, Uh, sunt un fapt care atârnă foarte greu și uh, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în momentul de față. Turcia trebuie să fie supusă unor presiuni pentru a se abține de la aceste acțiuni și pentru a crea zone, de exclu- zone exclusive, zone protejate dar nu ne interesează niciun pax Putin în Siria pe termen lung, pentru că o astfel de pace n-ar putea să fie decât în avantajul lui Putin. Uh, Europa nu poate decât să plângă și să-și lingă rănile acum pentru că n-am făcut nimic și americanii sunt întotdeauna de toate părțile și pun în balanță morții și banii. Uh, este o lipsă totală de realism pe care noi o observăm de aici în Europa și e clar că această situație nu are niciun viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Georgiu, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dumneavoastră a susținut uh, primăvara arabă, acum avem însă o iarnă crâncenă în această regiune. Dumneavoastră Vă amintiți că acum 8 ani a avut loc o incursiune împotriva guvernului sirian din partea puterilor străine. Vroiau să intervină NATO, SUA, UE și uh, vroiau să uh, intervină în zona Golfului Persic, iar monarhiile din această zonă au dus uh, prin reacția lor la crearea uh, statului islamic. Iar acum, prin toleranța Turciei, prin toleranța SUA și a UE, uh, Erdogan reușește să retrezească dragonul și să um, îi șteargă de pe fața pământului pe curzi, fără niciun fel de obstacol în cale. Singura singura țintă este să redistribuie petrolul, să vândă arme și să uh, își asume și în același timp să-și de uh, această regiune. Poate că aici vedem contradicții, dar eu zic că suntem într-o situație tragică și că noi ne, nu ne comportăm prea bine. Mulțumesc, domnul Castal, de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cu peste mai puțin de o lună în urmă, Erdogan a invadat Siria și asta a dus la o acțiune de curățare etnică, așa cum a arătat Amnesty International, ignorând și uh, disprețuind viețile umane și comițând crime de război. Salutăm deci decizia statelor membre, nu a tuturor, de a uh, suspenda exportul de arme către Ankara, dar nu este suficient. Trebuie să închidem uh, definitiv farsa aceasta cu aderarea Turciei la Uniune. Nu mai sunt îndeplinite de mult condițiile Orice finanțare europeană care poate ajunge în buzunarele lui Erdogan trebuie oprit, pentru că plătim foarte scump alegerea de a ne ascunde sub covorul turc uh, cu fluxurile migratorii, care sunt folosite acum ca uh, monedă de schimb pentru a-i sponsoriza pe turci sancțiuni economice țintite, suspendarea preferințelor comerciale, acordului Vamalue, Turcia, asta trebuie să facem. Consecințele erorilor noastre din trecut uh, sunt vizibile acum pentru toți. Să nu abandonăm curzii pentru a enaoară, cel puțin noi europenii să nu o facem. Mulțumesc. Domnul Băsescu, un minut. Vă mulțumesc uh,

pentru garantarea unei zone de securitate la frontiera turco siriană. vă mulțumesc. Domnule Băsescu, încercam să uh, fac timp pentru următorii vorbitori. E o dezbatere importantă, e adevărat, dar nu putem lua un timp dublu față de cât ni se alocă. Trecem acum la doamna Santos, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acesta este unul din momentele în care nu se mai poate cu jumătăți de măsură. Ofensiva militară turcă în nord-estul Siriei reprezintă o încălcare a dreptului internațional gravă, amenință stabilitatea și siguranța Franța, care deja era destul de fragilă în regiune, a dus la dislocarea forțată a masei de populație și a fragilizat din nou această zonă, deschizând ușa către o nouă renaștere a Daeshului. Nu se poate să nu condamnăm ferm ce s-a întâmplat. Inițiativa Consiliului European de a crea embargo pe vânzarea de arme nu este suficientă. Trebuie să se extindă la toate produsele în curs în ceea ce privește cele uh, militare, iar uh, indiferent dacă e vorba de o implicare directă sau indirectă în încălcarea drepturilor omului, trebuie să fie sancționate prin sancțiuni economice. Trebuie să fie clar că Uniunea Europeană nu se lăsa șantajată, că vom continua să oferim ajutor umanitar tuturor refugiaților sirieni și a țărilor vecine care îi primesc, dar respingem orice șantaj, orice încercare de a trimite oamenii înapoi uh, nu se poate face așa ceva decât cu condițiile uh, de demnitate și siguranță pe care, la care s-au angajat. Uniunea Europeană nu poate să susțină nicio formă de operațiune de reinginerie socială. În acest moment uh, dificil nu putem să nu semnalăm curajul poporului curd și a forțelor democratice din Siria care au luptat împreună de, cu coaliția internațională împotriva Daeshului. Trebuie să tragem toate consecințele din ceea ce s-a întâmplat, păstrându-ne solidaritatea. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Un minut acum, doamna Loazu. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Ce se întâmplă în prezent în nord-estul Siriei nu este doar un nou episod în tragedia care lovește Siria de peste 8 ani. Tragedia aceasta e și a noastră. Ofensiva turcă care vizează trupele kurde, trupe care luptau împotriva Daesh alături de noi, Milițiile susținute de Ankara au executat sălbatic lideri politici, Evrin Ralaf, de exemplu, care promova valorile noastre. Taberele în care teroriști europeni erau de- deținuți au rămas fără supraveghere. Dreptul internațional pe care noi l-am structurat a fost efectiv spulberat. Alianța Atlantică, ce trebuie să fie uh, o fundație pentru securitatea noastră, a fost luată prin surprindere și paralizată. Uniunea Europeană nu se poate bucura de consolidarea rolului Rusiei în Orientul apropiat. Nu putem fi mulțumiți de faptul că aliatul nostru american ne-a considerat o cantitate neglijabilă în această situație. Dacă nu reacționăm, istoria se va construi fără noi și poate chiar împotriva noastră. Uh, niciodată n-am avut o mai mare nevoie de autonomie strategică și apărare europeană, care să ne permită să ne protejăm, să ne facem respectați noi și valorile noastre atunci când alianțele noastre nu funcționează așa cum ar trebui. Domnul Urtasun, un minut și jumătate.